Okay. Good morning to everybody. Uh... Bună dimineața tuturor. Deschid ședința noastră de comisie. Și primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Aveți solicitări de modificare? Nu este cazul. Atunci, ordinea de zi se consideră adoptată. Punctul 2. Comunicarea ale președintelui. Așa cum vă așteptați probabil, această ședință este transmisă prin web streaming, așa încât uh, publicul larg să fie informat despre comportamentul dumneavoastră. În al doilea rând, Aveți uh, lista de corespondență și vă rog să vă adresați secretariatului dacă aveți orice alte solicitări. În ce privește negocierile de comerț, mai întâi TISA, pe 10 martie Consiliul Uniunii Europene a decis să declasifice și să publice mandatul de negociere pentru TISA și cred că este un pas foarte important pentru o mai bună consultare a societății civile, așa încât să ne apropiem încet de un acord. Declasificarea acestui mandat intervine la 5 luni după ce Consiliul a făcut public mandatul TTIP. Lucrurile s-au petrecut ceva mai repede decât uh, publicarea mandatului TTIP și eu cred că acesta ar trebui să fie modelul pentru orice tip de negociere și să nu mai trebuiască să facem atâtea presiune asupra Comisiei și Consiliului. Iar ar trebui să publice toate aceste mandate cât se poate de curând, așa încât toată lumea să fie informată despre ce anume se negociază. O a doua observație Este vorba de acordul de liber schimb cu Singapore și în ultima zi a mandatului anterior s-a abordat tema unui acord mixt bazat pe acordul de la Singapore. Iar noua comisie a discutat îndelung despre această decizie a comisiei anterioare și pe 4 martie am putut examina această decizie a comisiei solicitând un aviz al Curții de Justiție a UE, mai precis, pe baza căror criterii acest acord urmează să fie un acord mixt. Ultima mea observație ca președinte este vorba despre acordul bunurilor ecologice. Negocierile au loc în această săptămână pentru monitorizarea de mediu, analiză și evaluare. Pe 16 aprilie Comisia va face o prezentare asupra stării de fapt în cadrul acestor negocieri aici în fața Comisiei noastre. Prea bine, acesta a fost deci punctul 2 de pe ordinea de zi și trecem la punctul 3. Cum știți, este vorba de un schimb de opinii cu domnul Katakami, ambasadorul Japoniei pe lângă UE, subiectul fiind firește relația comercială UE-Japonia. Am avut mai multe ocazii de a discuta felul în care avansează lucrurile și mă bucur foarte mult că domnul ambasador Katakami este astăzi alături de noi. Impresia mea este că prim-ministrul japonez, domnul Abe, are un obiectiv foarte ambițios de a închide negocierile uh, acordului de parteneriat economic, respectiv acordului de liber schimb, până la sfârșitul anului 2015. Ne mai rămân doar uh, câteva luni. Iată de ce ar trebui să Știm exact care e situația, etapele negocierii. Vă amintiți probabil că au existat deja nouă runde de negociere după ce ele au fost deschise în aprilie 2013. În comisia noastră am avut uh, discuții tocmai pentru a urmări evoluția acestor negocieri. Pentru moment Negocierile par să fie pe calea cea bună și e foarte posibil să avem un rezultat cât se poate de pozitiv în viitorul apropiat. Mă aștept chiar să putem încheia acordul până la sfârșitul lui 2015. După părerea mea, Trebuie să insistăm pe calitate mai degrabă decât pe viteza negocierilor, dar încercăm. Încă o dată mă bucur de prezența domnului ambasador și îmi face plăcere să-i dau de îndată cuvântul. Domnule ambasador, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, stimați eurodeputați. E prima mea prezență aici și înțeleg că pot face o declarație introductivă, după care, firește, vă stau la dispoziție pentru răspunsuri și, întrebări și răspunsuri. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, mă bucur să am ocazia în această dimineață să mă adresez Comisiei pentru Relații Comerciale Internaționale în contextul EPA-EFTA, acordurilor de parteneriat economic și de liber schimb între Japonia și UE și doresc să îmi exprim respectul vis-a-vis -vis de efortul dumneavoastră de a consolida comerțul între UE și țările terțe, inclusiv Japonia. Permiteți-mi să întreb prin a sublinea pe scurt uh, cadrul acestor negocieri între UE și Japonia vreme de zeci de ani, UE și Japonia au împărtășit aceleași valori. În alt din urmă am văzut că relația noastră s-a dezvoltat, că ne-am apropiat încă și mai mult. Și dezvoltările, evoluției din sectorul economic arată că UE este cel de-al treilea mare partener al Japoniei după Statele Unite și China iar pentru UE, Japonia este cel de-al șaptelea partener de comerț. Vorbim de un volum de tranzacții de 54 de miliarde de euro. iar Uniunea Europeană beneficiază de surplusuri din 2002. Suntem parteneri încă și mai apropiați în domeniul investițiilor volumul investițiilor directe al UE este cel mai mare pe o bază cumulativă dintre toți partenerii externi de investiții directe în Japonia. Iar pentru UE, Japonia este cel de-al treilea cel mai mare uh, investitor după Statele Unite și Elveția. Astăzi, aproximativ 260 de companii japoneze operează în UE și creează uh, peste 5.000 de locuri de muncă. Uh, dezvoltăm de asemenea relații uh, diplomatice și de securitate. Japonia și UE au cooperat împreună pe teme precum Ucraina și uh, Orientul Mijlociu. Căutăm colaborări comune în contextul operațiunii CSDP al UE și bună oară în Mali sau în Nigeria. La octombrie anul trecut forțele navale UE alături cu um, forțe uh, armate japoneze au uh, operat împreună în Golful Eden pentru prima oară. În plus, Japonia și UE uh, discută despre politica de cibersecuritate și politica pentru spațiu. Cooperarea noastră s-a consolidat în diverse sectoare, cum ar fi prevenția dezastrelor, lupta împotriva Ebola și altele și altele. Ținând seama de evoluția relațiilor între Japonia și UE, o, una din cele mai importante teme cu care ne confruntăm este stabilirea unui cadru pentru un parteneriat economic mai strâns, fie prin cadrul unui acord de parteneriat economic, fie printr-unul de liber schimb. Parteneriatul economic cu alte țări este o parte importantă a noilor politici uh, economice japoneze. Domnilor și domnilor, în lumina uh, activităților internaționale și uh, a faptului că economia nu avansează pe ritmul dorit, un acord de liber schimb între părțile noastre ar fi extrem de important, nu doar în beneficiul nostru, ci și pentru a uh, mobiliza uh, economia la nivel global, pentru că, așa cum știm, aceasta se deplasează dinspre Occident înspre Orient și tocmai de aceea uh, e important ca doi parteneri precum UE și uh, Japonia care împărtășesc atât de multe valori comune, inclusiv în, în plan economic, să conlucreze. Pentru Japonia, EPA, respectiv FTA, vor fi motoare ale uh, creșterii, atât de ce cred că este important să oferim un mediu propice uh, afacerilor și uh, societăților, atât în UE cât și în Japonia, și asta cât mai devreme, și cu un conținut cât mai bogat și divers. În acest context, este foarte încurajator că președintele Juncker și primul ministru Abe la summitul din luna noiembrie anul trecut au împărtășit uh, aceeași idee de a obține un acord asupra acordului în anul 2015. Apoi, în ianuarie, doamna comisar Malmström a avut întâlniri succesive cu domnul Kishida și cu domnul Miyazawa, ministrii de externe respectiv de comerț și industrie. Și au fost de acord cu toții că acest calendar este ambițios, dar fezabil și că trebuie să accelerăm negocierile tocmai pentru a ne atinge scopul. Cred că astfel de discuții la nivel ministerial oferă un bun punct de plecare pentru a semna acordul în cursul acestui an, în principiu. A noua rundă de negociere asupra EPA sau FTA, care a avut loc luna trecută aici în Bruxelles, a fost prima din acest an. Am avut o delegație foarte mare de aproape 100 de oficiali din Japonia, inclusiv mulți experți din diverse sectoare am fost informat că în unele sectoare diferența de poziție între cele două părți în negociere a devenit mai limpede decât înainte. În mod uh, natural, uh, astfel de diferențe apar în orice negociere și aș spune că e un semnal pozitiv. Practic, am intrat pe în faza de negocieri reale, unde discuțiile vor fi mai substanțiale, uh, dat fiind calendarul pe care uh, intenționăm să respectăm. Ambele părți au discutat despre uh, multe sectoare, um, comerțul de bunuri, de servicii, investiții, non-tariff measures um, și achiziții publice. În această rundă, negociatorii ambelor părți au ajuns la rezultate bune, identificând temele care trebuie soluționate pentru a obține un acord de uh, înaltă calitate, în ciuda pozițiilor divergente. Cu obiectivul de a obține un acord în acest an, va trebui să planificăm fiecare rundă de negociere la două luni cu contacte intense ori de câte ori e necesar. Uh, deși e cam îndrăznesc din partea mea să explic detaliile negocierii, aș dori să citesc câteva elemente importante. În ce privește măsurile non-tarifare. Am, de la începerea negocierilor am bifat cele patru puncte eh, pe care ni le propusesem în acest domeniu. De asemenea, am implementat măsurile pe care căzusem de acord să le implementăm până la finele negocierilor. Urmând acestor eforturi ale noastre, înțelegem că două treimi din temele eh, menționate în foaia de parcurs a măsurilor non-tarifare au fost deja abordate și continuăm să lucrăm la punctele care mai rămân pe această listă. Mă refer special la sectorul automobilelor, unde Japonia a adoptat în ritm constant a, adoptat regulamentele uh, ONUC. În plus, am asumat un rol de lider în adoptarea sistemului ce va permite coregularea um, în domeniul autovehiculelor, așa numitul IWT bazându-ne pe echipamentele existente și permițând un sistem de recunoaștere reciprocă pentru toate tipurile de vehicule. Aș dori acum să abordez și problema achizițiilor în domeniul feroviar. Operatorii japonezi sunt operatori privați și furnizează uh, echipamente feroviare în întreaga lume. În cadrul negocierilor EPA uh, sau FTA, uh, ei au confirmat că achizițiile vor continua să respecte principiul transparenței și al non-discriminării și că au făcut disponibile pe website-urile respective toate informațiile ce țin de achiziții. Dorin să beneficiem de uh, altele standarde europene, a organizat un uh, eveniment în Germania, Franța și uh, Italia. Compania GR a putut să-și exprime atunci planurile de viitor, precum și politica de transparență vis-a-vis -vis de furnizorii europeni urmarea negocierilor pentru acord, un nou dialog în industria feroviară între Japonia și UE a demarat și în fiecare dialog peste 100 de părți interesate au participat, fie că era vorba de reprezentanța ai guvernului, a industriei și au încercat să aprofundeze înțelegerea reciprocă și cooperarea, tocmai pentru a promova schimburile între aceste industrii. Ca atare, participanții au apreciat toate aceste evenimente și guvernul japonez va continua să susțină acest dialog. În ce privește măsurile non-tarifare și achizițiile în domeniul feroviar, Japonia a răspuns preocupărilor UE și a luat măsuri încă înainte de încheierea acordului. Cu toate acestea, și în alte sectoare lucrurile nu stau la fel. Posibilele beneficii nu pot să apară fără semnarea și implementarea acordului. Iată de ce atât Japonia cât și UE trebuie să rezolve teme care reprezintă niște provocări, tocmai pentru a obține uh, semnarea acestui acord cât mai devreme, un lucru indispensabil pentru toate părțile interesate. Cred că EPA sau FTA ar trebui să aducă cât mai multă bunăstare tuturor, fără a favoriza un anumit sector industrial ori altul. Beneficiile acordului trebuie să fie cât se poate de largi atât pentru UE cât și pentru Japonia. Voci din societatea civilă, comunitățile de afaceri și partea guvernelor, vocile acestora se aud cel mai bine aici, în Parlamentul European. Japonia este recunoscătoare pentru activitățile constante și interesul constant pe care Parlamentul European ni le acordă. Eu am încredere că Japonia și UE vor lua măsurile necesare pentru a semna acordul de parteneriat economic sau de liber schimb în uh, într-o manieră rapidă și sper să putem coopera în continuare pentru a ne atinge obiectivul. Vă mulțumesc foarte mult! Thanks a lot, uh, ambassador. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Într-adevăr, încercăm să facem tot posibilul pentru ca să lucrăm mână în mână și să ajungem la un acord cât se poate de bun. O să dau cuvântul raportorului acum și după aceea raportorului din umbră și raportorilor din umbră. Te rog. Petro, te rog, mulțumesc foarte mult. Aș vrea să-l salut pe domnul ambasador, excelența sa, Katakami. Uh, bine ați venit la noi în reuniune. Vă mulțumesc foarte mult pentru opiniile pe care le-ați exprimat cu privire la negocierile în curs. Au trecut doi ani de la începutul primelor uh, negocieri comerciale și ne amintim că prima revizuire după un an a fost una foarte bună. Acum ne aflăm în mijlocul discuțiilor și, domnule ambasador, știm că avizul pe care ni l-ați prezentat dumneavoastră și părerea noastră despre barierele non-tarifare care mai trebuie tratate în cursul acestor negocieri uh, vor uh, trebui să recunoască eforturile care au, fost făcute de către Japonia în uh, decursul acestui ultim an. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la a doua listă de bariere non-tarifare și despre felul în care Japonia vede nevoia de a discuta despre aceste subiecte. Și ceea ce aș vrea să știu cu adevărat, pentru ca să vă spun uh, foarte deschis, este ce crede cu adevărat Japonia despre așa zisă abordare pragmatică pentru negocieri. Ce înseamnă aceasta cu adevărat? Înțeleg uh, remarcile pe care le-ați făcut, ați spus că este important să se încheie aceste negocieri cât se poate de repede, probabil chiar anul acesta. Avem cu toții acest obiectiv în vedere, dar ce înseamnă cu adevărat să ai o viziune pragmatică? Înseamnă că Japonia se gândește să încheie doar un acord uh, general, poate mai puțin ambițios, și să lase pentru mai târziu uh, evoluțiile ulterioare în legătură cu aspectele de reglementare? Riscăm să subminăm uh, un acord care are un conținut puternic sau nu? Pentru noi, pentru economiile noastre, este foarte important să încheiem acest acord cât se poate de repede, dar am vrea și să obținem un acord foarte bun, un acord echilibrat. Bineînțeles că suntem conștienți de nevoia de a discuta despre barierele tarifare, non-tarifare, care este un punct important pentru delegația japoneză. Dar uh, ce facem cu aspectele de reglementare? Chiar uh, cu aspectele de discriminare față de interesele europene, pentru că și acestea trebuie discutate în cadrul negocierilor. Vom avea un summit foarte important în mai Vom mai avea două ocazii în runde intermediare și într-una formală, de altfel, de a discuta despre acestea. Cred că este posibil să lansăm anumite evoluții pozitive chiar înainte de summit, pentru ca să avem o opinie mai clară și să arătăm clar că vrem să respectăm obiectivul de a avea un acord ambițios pentru economiile noastre. În al doilea rând, aș vrea să vă rog, domnule ambasador, să ne spuneți dacă putem să contăm pe angajamentele Japoniei în aceste negocieri, știind că Japonia este de asemenea implicată și în alte negocieri foarte importante, TPP-ul, unele persoane în Europa consideră că TPP-ul este ceva foarte complex, foarte important, dar poate că este mai important uh, pentru agenda partenerilor uh, japonezi decât uh, acordul cu Europa. Deci am vrea să știm ce este, care este părerea dumneavoastră dacă Japonia face tot posibilul pentru ca să continue atât negocierile cu Europa cât și celelalte negocieri la care este parte pentru ca să ajungă la un obiectiv uh, ambițios, la un acord ambițios în legătură cu aceste subiecte. Aș vrea să folosesc ocazia și să informez pe colegi că am cerut o reuniune a grupului uh, INTA uh, de colaborare cu Japonia martea viitoare. Vom avea ocazia să avem un schimb de opinii cu majoritatea operatorilor importanți din Japonia, inclusiv cei ai căilor ferate. Avem o listă de probleme de care discutăm, uh, care au fost de asemenea menționate de către industria japoneză. Am făcut același lucru și pentru industria europeană. Parlamentul European este uh, urmărește îndeaproape negocierile și mulțumesc foarte mult, domnule ambasador, pentru că ați venit aici, mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră și explicațiile dumneavoastră și aș vrea să vă pun așadar aceste două întrebări și să ascult reacțiile dumneavoastră pentru ca să știm în ce măsură putem să credem în încheierea unui acord bun anul acesta. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, și acum raport, raportorul din umbră de la PP, domnul Valesa. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ambasador, după cum știți, protecția consumatorului este extrem de importantă pentru Uniunea Europeană. Din 1989 ne-am impus anumite cerințe alimentelor și anume uh, cerințe de identificare și cerem statelor membre să introducă sancțiuni dacă nu se respectă regulile de etichetare și identificare. În um, Japonia, aceste coduri pe care le folosim noi nu sunt obligatorii și totuși se recomandă de către Ministerul de Sănătate, de uh, Ministerul Muncii și uh, Ministerul Ocupării să se întâmple la fel ca aici. Pe 22 septembrie 2014 a fost trimisă o scrisoare către asociațiile din domeniul comercial uh, de pe partea niponă, în care, de exemplu, din care face parte și Asociația de uh, Băuturi Alcoolice din Japonia. Băuturile alcoolice, când sunt exportate de, în Japonia, îndeplinesc rolul acesta, îndeplinesc această cerință de a purta coduri. Aceste coduri sunt o formă de trasabilitate care ajută cetățenilor să identifice riscurile eventuale de sănătate. Uh, însă, din păcate, există foarte multe lichioruri sau produse alcoolice care nu au uh, avut, care se vând pe piață fără să aibă acest cod, iar industria consideră că este vital pentru consumatori și pentru reputația produselor sale ca o legislație mai strictă să fie introdusă și să fie pusă în aplicare, dacă este necesar, chiar cu sancțiuni. Întrebarea pe care vreau eu să vă adresez este dacă guvernul nipon consideră că trebuie să introducă această legislație pentru ca trasabilitatea produselor să poată fi garantată, cerând așadar etichetarea cu uh, coduri uh, bară care să, fie, să indice așadar și originea respectivului produs și dacă uh, implică sancțiuni dacă acestea au fost eliminate sau dacă au fost șterse. Este o o întrebare importantă. Dumneavoastră ne-ați dat o listă a propunerilor dumneavoastră și a ofertelor dumneavoastră și întrebarea este dacă considerați că trebuie extinsă această listă și dacă da, care va fi pasul următor încotro veți extinde această listă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Din partea ECR, domnul Kamal nu este aici, domnul Lambsdorff nu este nici el aici, deci îi dau cuvântul domnului Scholz. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc în mod expres domnului ambasador pentru expunerile extinse cu privire la stadiul actual al negocierilor uh, dintre UE și Japonia în domeniul comercial. Aș vrea să mulțumesc uh, și să subliniez din partea grupului nostru, în mod special, că suntem foarte hotărâți să avem un, uh, o abordare de colaborare pentru a putea avea negocieri care să plece de la o egalitate dintre parteneri atât pentru interesele Japoniei, cât și pentru interesele celor 28 de state membre, pentru interesele populației, pentru care comerțul are până la urmă cele mai multe beneficii. Deci această plecare de la o poziție egală trebuie să fie punctul de plecare pentru toate negocierile și cred că și dumneavoastră, domnule președinte, ați spus că întotdeauna calitatea trebuie să meargă înainte de siguranță. Așadar, întrebarea este care este scopul acestui acord, unde trebuie să ajungem cu el, unde trebuie să uh, Uh, mergem mai departe și um, cum vreți să facem și poate eventual să discutăm cu domnul Petruciune care ar putea să ne ajute în acest sens. Apoi aș vrea să știu care este stadiul negocierilor uh, în uh, cazul acordului comercial transpacific pentru că între SUA și statele din Pacific și Japonia există un acord în curs de negociere și cred că din uh, perspectiva Statelor Unite, 2015 este anul în care s-ar putea încheia acest acord și în care cooperarea economică uh, și implicarea mai puternică a țărilor din Pacific este una dintre obiective. Aceasta are, bineînțeles, și uh, efecte asupra negocierilor dintre Uniunea Europeană și Japonia, dar și asupra uh, um, negocierilor TTIP dintre UE și uh, SUA. Așadar, uh, complexitatea acestei situații m-ar interesa, dacă ar putea domnul ambasador, excelența sa, să ne mai uh, elaboreze câte ceva despre aceste interacțiuni între acordurile existente. Apoi, um, vreau să știu și uh, care sunt perspectivele pe care le vedeți dumneavoastră pentru ca să ajungem la un numitor comun între aceste societăți care negociază până la urmă, care sunt foarte diferite, um, care sunt uh, cu nivel social, nivel economic diferit. Mă refer aici nu numai la Uniunea Europeană și Japonia, ci mă refer aici și la ceilalți actori. Cred că ar trebui definite anumite standarde mai bine. Domnule ambasador, ați spus că în cadrul negocierilor se vede foarte clar unde sunt diferențele dintre aceste societăți. Poate că ați putea să ne spuneți exact ce vrea să spuneți cu aceasta și care sunt cu adevărat diferențele în domeniul economic. În al treilea rând, am o întrebare în legătură cu felul în care Japonia înțelege problematica tribunalelor ISDS uh, în, în relația dintre UE și Japonia și în ce măsură este interesată, de fapt, Japonia de un astfel de tribunal. Poate că Japonia are câteva întrebări, câteva dubii în legătură cu aceste instanțe. Mă gândesc aici mai ales la reglementările pe piața financiară, pe, mai ales la băncile comerciale în acest context. Și, în final, dacă puteți să ne spuneți ceva din perspectivă niponă cu privire la capitolul de durabilitate. Ne interesează foarte mult, de exemplu, reglementările obligatorii pe temele standardelor sociale și de mediu care este poziția Japoniei față de astfel de reglementări posibile de introdus care să fie obligatorii și cum credeți că vor putea ele fi introduse în negociere? Poate domnul Petrucione de la Comisie poate să ne spună câte ceva despre acesta de asemenea. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnul Buchner are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule ambasador, pentru această discuție și disponibilitatea de a purta acest uh, discuție aici. Aș vrea să continui și eu cumva întrebarea domnului Scholz și să vă întreb în legătură cu tribunalele ISDS. Vreau să știu în ce măsură este important pentru excelența voastră stadiul negocierilor pe acest punct și care este, de fapt, stadiul negocierilor, după părerea noastră. În al doilea rând, noi suntem foarte critici față de listele negre, listele negative, mai ales la servicii, pentru că credem că este foarte dificil să faci o reglementare suplimentară sau ulterioară în momentul în care ai liste negative, mai ales când e vorba de servicii publice, de exemplu. Care este opinia dumneavoastră despre aceste liste? Și a treia întrebare. Dumneavoastră ați uh, admis în fața Uniunii Europene că anumiți aditivi uh, care se folosesc în alimente ar putea fi permiși care erau până acum interziși în Japonia din cauza riscurile pe care le, riscurilor pe care le aduc. Dumneavoastră aveți un standard foarte ridicat în Japonia în acest domeniu alimentar și vreau să vă întreb ce s-a întâmplat de v-a schimbat opinia și vreți să mai diluați aceste standarde înalte. Credeți că în acest fel, prin acordul de liber schimb, sau prin TIPP sau prin TPP ați putea să ajungeți la o scădere a standardelor Japoniei pe această temă. E vorba de un subiect foarte important uh, pentru siguranța alimentelor, deci pentru consumator până la urmă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mai sunt două cereri de cuvânt, domnul Fisas și doamna Reding. Domnul Fisas. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ambasador domnule ambasador Kayakami, pentru această Katakami pentru această explicație inițială. Mi se pare foarte important să putem uh, să vorbim despre aceste subiecte. Cred că toată lumea este de acord că acordul trebuie să fie foarte ambițios, fără măsuri de discriminare, care să fie pozitiv în același timp pentru piața Japoniei, cât și pentru piața noastră. Să mă gândesc, vreau să mă gând, ne gândim un pic la produsele agricole. Știu că există o ofertă um, din partea Japoniei, dar care nu este neapărat foarte ambițioasă în acest domeniu. Nu e vorba aici numai de grâu sau de alte tipuri de cereale, produse lactate, dar și de produse derivate. Și eu cred că trebuie să avem și noi, Uniunea Europeană, la fel de multe avantaje cum are Australia în acordul uh, său cu Japonia, sau măcar să ajungem la un acord precum aveți cu SUA, pe care îl negociați în momentul de față pe tema vinului. Un alt punct, indicațiile geografice. Cred că putem să susținem Comisia, pentru că ne interesează foarte mult cum se dezvoltă relațiile în cadrul negocierilor transpacifice, însă ceea ce a făcut Japonia până acum nu este decât un prim pas. Nu putem, bineînțeles, să tragem o concluzie atât de repede. Pe mine m-ar interesa foarte mult o clauză în acest acord pentru ca să fie garantată să fie garantate indicațiile geografice la mărcile registrate. Ce părere aveți, excelență, despre această sugestie? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Doamna Reding are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, uh, domnule ambasador. Întrebarea mea este care este interacțiunea între dialogul bilateral între UE și Japonia sau alte negocieri comerciale în care face parte um, din care face parte TIPP și TISA, de exemplu. Sinergiile sunt vizibile? Încercăm să uh, dezvoltăm împreună standarde internaționale sau aveți senzația că aceste negocieri sunt mai degrabă în competiție? M-ar interesa foarte mult să aud opinia dumneavoastră despre cum funcționează uh, lucrurile în sectorul auto, dar și în sectorul telecomunicațiilor, unde știu că Japonia are un cadru foarte competitiv care seamănă foarte mult cu standardele din UE și la comerțul electronic în care Japonia are un cadru de reglementare mai puțin ambițios decât UE. Mulțumesc! Și acum vreau să dau cuvântul Comisiei, domnului șefului negociator din partea Comisiei. Vă rog! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt foarte bucuros să pot să vorbesc uh, în fața comisiei dumneavoastră. Voi vorbi foarte pe scurt pentru că cred că um, deputații așteaptă răspunsurile domnului ambasador. Cred că ambasadorul a mintit în fața noastră rezultatul uh, revizuirii de după un an. Aș vrea să amintesc pentru binele deputaților că opinia Comisiei și a Consiliului a fost din de atunci că este un acord foarte bun. Am avut un pachet care aducea beneficii pentru ambele părți în achizițiile în domeniul căilor ferate. Aceasta a fost o parte din rezultatul bun doar. Am făcut progrese foarte mari și la măsurile non-tarifare și am avut uh, și uh, foarte multe oferte echilibrate, din care aș vrea să amintesc, de exemplu, faptul că vorbim de primele oferte aici. Domnule președinte, ați amintit dumneavoastră angajamentul și propunerii uh, ministrului Abe de a încheia aceste negocieri până în 2015. Întrebarea este ce se întâmplă între pachetul de după un an și termenul care va veni anul acesta. Foarte multe lucruri lipsesc în Trebuie făcute mai multe în domeniul barierelor non-tarifare, așa cum ne-a spus raportorul. Achizițiile sunt o altă problemă, pentru că, dincolo de transparența în căile ferate pe care am obținut-o, trebuie să mai negociem și accesul la piață, care trebuie să fie la fel de bun ca peste tot. Trebuie să facem mai multe uh, în domeniul uh, taxelor vamale Nivelul angajamentelor pe care le-am luat este cam de 85%, ceea ce este foarte bine pentru o primă ofertă, dar cu siguranță nu se apropie nici măcar de un pic de obiectivul nostru final. Serviciile, o discuție foarte bună și Uniunea Europeană și Japonia sunt deschise și foarte ofensive în domeniul serviciilor, așa cum am demonstrat-o prin DDA, dar trebuie să facem mai multe, mai ales în legătură cu poziția uh, ciudată pe care o ocupă poșta în Japonia. În uh, Japonia avem de asemenea și o situație mai strană în uh, Japonia în care nu există bariere în calea investițiilor. Mai mulți premieri din Japonia au repetat uh, că trebuie stabilite obiective pentru contribuția uh, Uh, investițiilor străine directe în uh, industria aia niponă și noi discutăm cu colegii pentru ca să vedem dacă putem îmbunătăți și regulile de guvernanță corporatistă în acest domeniu. Acestea sunt aspectele cele mai importante, dar sigur că mai există și mai multe alte aspecte, cum ar fi acordurile între, uh, care se trebuie încheiate între cele mai mari economii din lume. Acordul Japoniei cu Australia a fost menționat. Una din îngrijorările noastre este că dacă o negociere merge bine de ambele părți, s-ar putea să fie un conflict, să, se apară totuși un conflict, uh, pentru că modelul uh, pentru acordul UE cu Japonia este o versiune mai bună decât a celui pe care îl avem cu Canada și cu Corea, care sunt deja acorduri foarte ambițioase, care sunt acorduri uh, ale secolului 21. Dacă modelul japonez este acordul cu, cu Japonia este acordul modelul cu Australia sau cu Elveția, avem o problemă, pentru că aceste acorduri sunt mult mai puțin uh, ambițioase decât cele pe care le-am avut cu Corea sau cu Canada. Problema când se încheie TPP-ul, uh, atunci uh, vom vedea dacă standardul liberalizării comerțului în regiunea Asia-Pacific poate să fie menținut, uh, acesta ar fi un lucru foarte bun, pentru că uh, și pentru Europa ar avea progres, ar aduce progrese, nu se știe însă când TPP-ul va putea să prindă în fine. Însă avem o îngrijorare în legătură cu faptul că uh, colegii japonezi ar putea să fie distrași de acest acord și să vedem dacă putem să și uh, să facem două lucruri în același timp, pentru că e destul de greu. În legătură cu termenii, Comisia consideră că trebuie să se termine acordul până în 2015 din motivele pe care le-a menționat și domnul ambasador Katakami. Părerea mea ca negociator șef este că se poate atinge acest obiectiv, dar nu va putea fi atins fără un efort major Comisia este foarte angajată în această direcție și dacă se va putea face acest lucru, se va face. Însă, domnule președinte, ca să vă citez propriile cuvinte, suntem mai angajați față de substanța acestui acord decât față de uh, viteza alta. Mulțumesc. Domnul ambasador, aveți cuvântul pentru a răspunde. Thank you, Mr. Chair, and thank you for... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc și pentru comentariile și întrebările care mi-au fost adresate, la care voi încerca să răspund. În ceea ce privește uh, a doua listă de măsuri netarifare, este adevărat că înaintea celei de opta runde de negocieri, această listă a fost uh, prezentată. Este vorba de o listă cu detalii tehnice Drept urmare, pe parcursul celor două runde de negociere a fost uh, discutată pe larg, într-o atmosferă foarte constructivă, din câte am auzit. În ceea ce privește pașii viitori, nu vă pot spune nimic, însă uh, vom discuta această listă și va fi un uh, punct important în negocierile viitoare. În ceea ce privește o abordare pragmatică uh, versus ambiții mai mari. Eu când am uh, menționat abordarea uh, pragmatică, uh, m-am gândit și la indicațiile geografice. Știți că în Germania sistemul mărcilor registrate este diferit de cel european, însă am încercat să ținem cont într-un mod pragmatic, creativ de interesele Uniunii Europene și din acest punct de vedere avem o abordare pragmatică și Așa cum s-a menționat uh, deja, ne dorim și noi un acord ambițios la un nivel înalt care să răspundă cerințelor secolului 21. Uh, Unii consideră că stabilirea acestui termen limită la sfârșitul anului 2015 înseamnă că Japonia își dorește să reducă aceste standarde. Nu este adevărat. Păstrăm nivelul înalt al ambițiilor în același timp considerăm că este mai bine să avem și uh, unele obiective politice ambițioase uh, pe care să, să le urmărească cele două echipe de negocieri. În ceea ce privește acordul de parteneriat transpacific, TPP, au fost adresate mai multe întrebări legate de acest acord. Am afirmat deja am auzit deja foarte multe păreri conform cărora uh, pentru Japonia TPP-ul ar fi mai important și repet acest lucru, nu este adevărat. Pentru Japonia, atât acordul de parteneriat transpacific cât și acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană se bucură de aceeași importanță. În contextul TPP, știți că pe data de 15 martie în Hawaii s-a încheiat întâlnirea negociatorilor șefi. Există o dimensiune de sinergie între cele două acorduri și diferite aspecte de care va trebui să ținem cont, însă cred că dacă acordul de parteneriat transpacific va progresa bine, acest lucru va avea un impact pozitiv și asupra negocierilor cu, cu Uniunea Europeană. În legătură cu acordul de parteneriat transpacific, cred că am răspuns la toate întrebările în ceea ce privește cooperarea de reglementare. Într-adevăr, pentru noi cooperarea privind reglementare este uh, importantă și în cadrul acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană discutăm despre armonizarea cadrului de reglementare, însă în același timp aș dori să adaug că pe lângă aceste negocieri, cred că ieri ne-am am, am discutat cu Comisia Europeană un document comun privind promovarea, cooperarea în domeniul de reglementare între Uniunea Europeană și Japonia, astfel încât în, în noi domenii, în momentul în care stabilim uh, standardele de siguranță sau de mediu, mediu, ar fi mult mai bine să cooperăm, pentru că este vorba de cooperarea între două societăți foarte dezvoltate care doresc să impună anumite standarde. Trec acum la mecanismul de soluționare a litigiilor între investitor și stat, ISDS. Poziția noastră față de ISDS este că acest uh, mecanism poate reprezenta doar uh, ultima posibilitate la care trebuie să recurgă investitorii. În cazul uh, Japoniei, Japonia a inclus o clauză ISDS în toate acordurile de liber schimb pe care le-a încheiat cu țări terțe. În același timp, este important să ne asigurăm că investitorii nu vor abuza de acest mecanism deci trebuie să asigurăm echilibrul potrivit între interesul, interesele statului și cele ale investitorilor. Înțeleg că și în Uniunea Europeană are loc un proces de evaluare a acestui mecanism de soluționare a litigiilor și sper că în urma acestei evaluări vom putea include un mecanism de soluționare a litigiilor adecvat în uh, negocierile privind acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Japonia. Aceasta este poziția noastră. Apoi, s-a pus o întrebare legată de durabilitate, de aspectele sociale și cele de mediu înconjurător. Într-adevăr, uh, discutăm despre schimburi comerciale durabile și de dialogul care trebuie purtat cu societatea civilă. În același timp, trebuie să fiu uh, sincer și să vă spun că acest element este unul nou pentru noi, însă uh, Japonia este deschisă discutării acestor uh, aspecte și cred că am dat dovadă de seriozitate în uh, discutarea lor. Am înțeles cât de important este și uh, dialogul uh, purtat cu societatea civilă. Ne-am uh, întâlnit deja cu mai mulți reprezentanți ai societății civile. Mi-a fost adresată apoi o întrebare privind listele negative. În general, din punctul nostru de vedere, aceste liste uh, sunt uh, importante pentru, pentru noi, însă totul depinde de uh, rezultatul negocierilor. Au fost uh, menționați apoi aditivi alimentari și standardele privind siguranța alimentară. Siguranța alimentară este o temă foarte delicată în uh, Japonia și niciodată nu vom reduce standardele pentru siguranța alimentară și de asemenea este evident pentru noi că aceste standarde, standarde sunt la un nivel foarte înalt și în Uniunea Europeană. În ceea ce privește aditivii, aditivii alimentari internaționali uh, uh, folosiți, din 40 uh, de puncte deja există puncte comune legate de 14 dintre acești aditivi. Apoi s-a afirmat că nu suntem suficient de ambițioși Vă pot detalii despre stadiul actual al negocierilor, însă aș dori să insist că poziția Japoniei este următoarea, ținând, ținând cont de uh, sensibilitatea comerțului cu anumite uh, produse, uh, Japonia totuși este deschisă tuturor, discutării tuturor uh, produselor. Aceasta este poziția noastră fundamentală pe care o vom uh, discuta și o vom negocia cu Uniunea Europeană. În ceea ce privește indicațiile geografice, am oferit deja un răspuns. Avem și noi un sistem de mărci înregistrate în Japonia, însă acesta este diferit de cel european și ne concentrăm și acum, acum pe rolul produselor uh, agricole și ne dorim și noi o anumită protecție a produselor agricole și lucrăm într-un mod cât mai constructiv pentru a găsi o soluție pragmatică și creativă care să răspundă nevoilor ambelor părți. În ceea ce privește acordul de parteneriat transpacific, am uh, oferit câteva răspunsuri. Uh, comerțul electronic, sectorul uh, construcției de autoturisme, multe uh, aspecte se regăsesc în măsurile netarifare. Este vorba de adoptarea unor standarde internaționale în ceea ce privește autoturismele. 46 de standarde și 37 de puncte cred că deja au fost uh, încheiate și vom continua să discutăm și restul uh, punctelor. Nu cred că există probleme din punctul de vedere al uh, comerțului electronic și a telecomunicațiilor, pentru că atât Japonia cât și Uniunea Europeană sunt foarte sofisticate în aceste domenii. S-a menționat, de asemenea, acest număr de uh, identificare a produselor și în ceea ce privește trasabilitatea în uh, Japonia, discuția ar fi prea tehnică, uh, însă avem uh, posibilitatea de a trasa originea diferitelor, diferitelor produse. Și lucrăm îndeaproape cu, cu producătorii europeni pentru a înțelege ce se întâmplă cu aceste coduri de bară, dacă probleme apar în, problemele apar în Japonia sau altundeva. O să revin însă în scris cu detalii pentru că răspunsul acum ar fi prea detaliat și sper că am reușit să răspund la majoritatea întrebărilor, poate nu la toate. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule ambasador. Aș dori să-l întreb pe raportorul uh, permanent dacă dorește să intervină din nou pentru a încheia această dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut explicațiile oferite de uh, domnul ambasador și să insist asupra ideii că ne dorim încheierea unui acord uh, pozitiv, ambițios și că sperăm că acest lucru va fi posibil Așteptăm de asemenea următoarea rundă de negocieri pe care o vom urmări de aproape în uh, grupul nostru de monitorizare și mulțumesc din nou excelenței sale pentru contribuția din această dimineață. Mulțumesc! Am încheiat punctul 3 de pe ordinea de zi. Urmează punctul 4. Continuarea examinării proiectului de raport privind um, TTIP, Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții. Poate vă aduceți uh, aminte că am avut un prim schimb de opinii pe marginea proiectului de raport legat de TTIP. Am avut discuții la ultima reuniune a Comisiei INTA Astăzi este o zi mai mult sau mai, mai puțin dedicată TTIP. Știți că în această după masă vom avea alături de noi va veni doamna comisar Malmström și vom organiza de asemenea o dieră privind TTIP. Cu ocazia ultimei dezbateri pe care am uh, purtat-o, a existat un uh, schimb de opinie extins al raportorilor din uh, Umbra privind acest raport, astfel încât nu am putut să dăm cuvântul tuturor celor care au dorit să participe la dezbaterea respectivă. Drept urmare, am decis să avem un al doilea schimb de opinii astăzi care am uh, dedicat un timp uh, îndelung. Mai avem la dispoziție o oră și jumătate pentru aceste discuții. Cred că la ultima reuniune v-am prezentat pe larg uh, proiectul meu de raport și, după cum am spus, raportorii din umbră au avut ocazia de a contribui cu propriile păreri la dezbatere. Drept urmare, um, nu vom uh, repeta procedura de data trecută și nu voi mai pierde timpul uh, cu discursul meu, ci uh, vă voi asculta comentariile mai degrabă. După cum v-am propus deja de data trecută, am păstrat lista vorbitorilor de atunci și vom avea o discuție deschisă acum aici, în comisia noastră. În ceea ce privește această fostă listă de vorbitori, foarte mulți vorbitori, din păcate, nu sunt prezenți. Dau cuvântul doamnei Arena. Merci, euh, monsieur le président. C'est vrai que c'est difficile de reprendre. Mulțumesc. E foarte util să reluăm o astfel de dezbatere la câteva săptămâni uh, după câteva săptămâni de uh, absență în acest cadru al Comisiei. Vis-a-vis de propunerea pe care ați făcut-o, eu cred că este foarte interesantă, deoarece reia punctele constructive în cadrul acestei negocieri. E o poziție echilibrată. Colega mea, Jude, în intervenția ei data trecută, a prezentat anumite amendamente, un grup de amendamente pe care grupul nostru politic dorește să le depună. Nu veți fi uimiți să auziți că grupul nostru, desigur, e sensibil la tot ce ține de serviciile publice în negociere. S-a vorbit adineauri de liste pozitive, respectiv liste negative. Deci, pentru noi, în aceste negocieri, E dificil să acceptăm listele negative, în special în sectorul serviciilor publice. Și firește, aici vom uh, avea niște propuneri de făcut. Apoi, în ce privește ISDS, soluționarea litigiilor între investitor și stat, vom depune și aici o serie de amendamente. Apoi există și alte puncte ce vor fi discutate din propunerea dumneavoastră, ținând seama de faptul că poziția noastră e una constructivă în ce privește viitorul negocierilor. Este important ca și Comisia să audă mai multe puncte de vedere ce vin din Parlamentul European. Negocierile sunt lungi și nu dorim ca la sfârșit uh, Parlamentul să uh, spună doar un simplu da sau nu, fără a putea uh, da niște uh, opinii mai nuanțate. Iată de ce am dorit să utilizăm timpul care ne este oferit aici în Parlament pentru a transmite toate mesajele pe care le considerăm oportune Comisiei Negociatorilor, așa încât la finele negocierii să, să spunem cu toții că am avut un demers pozitiv, constructiv și uh, să putem accepta acest acord cu Statele Unite. Thanks a lot. Merci. Uh, Vă mulțumesc. Nici următorul vorbitor nu este prezent și Florența. Semplicemente per... Mulțumesc, domnul Cicu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E bine să spunem de la început că se pleacă de la o propunere foarte bună și, uh, așa cum s-a subliniat de către mai mulți colegi, această propunere are nevoie și de câteva idei suplimentare, de o reflexie suplimentară. Eu aș vrea să mă limitez la câteva puncte care sunt mai tehnice mai degrabă decât politice pentru că pe partea politică cred că suntem cu toții de acord pe fond, adică încercăm să susținem totuși oportunitatea pe care Uniunea Europeană um, o are, pe care am subliniat-o și în discuția de astăzi, și anume de a avea o posibilitate mai mare de a participa la o are de liber schimb și în uh, relațiile cu America, care sunt un aspect central. În uh, Considerentul A cu privire la reindustrializarea Europei și obiectivele din, de 15% pe care l-am stabilit în legătură cu sectorul industrial, după părerea mea, lipsește aici referirea la sectorul serviciilor, pentru că peste 35% în întreprinderile prelucrătoare este adusă de acest procent. Așadar, nu trebuie să uităm că economia este un lucru, un, un element de neînlăturat în calea creșterii. În ceea ce privește pagina următoare, 6.12. Lipsește aici o reflexie cu privire la agricultură, pentru că, după părerea mea, agricultura este o componentă foarte importantă a negocierilor TTIP și Comisia a fost rugată să negocieze printr-o garantarea mai bună a accesului la piețele uh, agricole, mai ales uh, rezolvând problema barierelor non-tarifare, care este, am văzut, un aspect important și în acordul cu Japonia în general. Însă, în ceea ce privește faptul că trebuie să se țină cont de diferențele în gradele de deschidere ale piețelor pentru uh, achiziții publice este un punct foarte important. Trebuie garantat și crescut accesul întreprinderilor europene la, um, la acordurile, la um, contractele de achiziții publice în SUA. Deci este foarte important să se, să se referi, să facă referire și la această piață a achizițiilor publice. Nu vreau să fac mai multe comentarii, comentarii aș vrea doar să subliniez în final că în ceea ce privește ISDS-ul, chiar și astăzi ambasadorul Nipon ne-a uh, făcut, uh, a dat dovadă de mm, înțelepciune în momentul în care ne vorbea de faptul că acest sistem global merge într-o direcție pozitivă, uh, ținând cont de oportunitățile pe care le avem prin ISDS. ISDS-ul poate fi considerat un instrument care să poată realiza siguranța, securitatea juridică și, um, și protecția investitorilor în sisteme care nu uh, încearcă să își impună normele și legile uh, ca atare, ci mai degrabă ca discriminare împotriva celor care ar trebui și ei să aibă accesul la piață cu toate garanțiile și protecția pe care trebuie să o aibă în acest caz. Mulțumesc! Lot. Vă mulțumesc! Sanes, Rodriguez nu sunt prezenți, nici domnul Prust, domnul Fielner. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru uh, raportul dumneavoastră, care din foarte multe puncte de vedere este unul bun. Cea mai importantă parte a exercițiului pe care îl efectuăm acum este, cred, să ne abținem de la trasarea unor uh, linii roșii. Am avut, am adoptat deja un raport care definește poziția Parlamentului față de acest subiect. Există un mandat adoptat de către Consiliu și cu acest raport discutăm un al treilea mandat. Deci nu cred că este cazul să trasăm noi uh, linii roșii. Și mă întreb cum am reacționat noi dacă Congresul American, acum la mijlocul uh, negocierilor, ar uh, declara că își dorește alte obiective, că dorește excluderea anumitor domenii din negocieri și așa mai departe. Foarte, o mare parte a acestei uh, dezbateri s-a concentrat pe mecanismul de soluționare a litigiilor între investitor și stat, ISDS. Știu că îl vom discuta pe larg și noi astăzi, însă cred că trebuie să spun că um, concluziile din raportul dumneavoastră nu sunt cele potrivite, domnule președinte. Spuneți, de fapt, că nu avem nevoie de acest mecanism. Uh, dacă îmi permiteți, uh, aș dori să mă refer la un alt social-democrat german, Sigmar Gabriel, care a afirmat că avem nevoie de un ASDS, de o, de o protejare a investitorilor de nouă generație și să vedem o șansă Uh, pentru Europa când vine vorba de stabilirea pe plan global a standardelor de protecție a investitorilor. Și nu spun acest lucru rar, uh, deci vă rog să mă ascultați cu atenție. Cred că ar trebui să ascultăm ce ne spune acest social-democrat din uh, Germania. Am citit documentul care reliefează poziția grupului politic social, al socialiștilor și democraților privind ISDS mi s-a părut un document interesant, am încercat să înțeleg care este, care este poziția grupului uh, politic al dumneavoastră și dacă înțeleg eu bine lucrurile, spuneți că nu vă doriți un ASDS, dar acceptați multe modalități de reformare uh, a acestui mecanism. Uh, mi se pare o poziție înțeleaptă și sper că această poziție va fi adoptată până la urmă și de Parlamentul European. În același timp, cred că prea, partea prea mare din documentul respectiv, din acest raport, a fost dedicată modului în care urmează să funcționeze aceste tribunale uh, particulare, în loc să ne concentrăm pe fondul discuției Um, ce fel de investiții ne dorim să fie uh, protejate de aceste tribunale și ce fel de instituții nu. Eu cred că uh, legiuitorii ar trebui să se axeze mai mult pe legi și mai puțin pe instanțe. Deci ce înseamnă, de exemplu, un uh, tratament corect și echitabil? Cum dorim să-l definim? ce înseamnă o expropriere indirectă, ce considerăm noi că este o expropriere indirectă. Apoi, oare avem nevoie de niveluri diferite de protecție pentru tipuri diferite de investiții? Eu sunt convins că am putea ajunge la un uh, acord privind aceste puncte uh, care țin de fondul uh, acordului dacă reușim să depășim această discuție axată doar pe instanță, pe tribunalele particulare. Din păcate, nu sunt de acord cu dorința dumneavoastră de a exista o uh, protecție uh, doar pentru investițiile care au fost deja efectuate. Nu eu nu sunt sigur că pot fi, pot fi de acord cu dumneavoastră. Dacă așa ar fi uh, situația, atunci uh, nu ar fi, discriminarea nu ar mai fi uh, o problemă. Pentru că atunci am putea spune că putem permite doar investiții din partea companiilor americane, dar nu este nicio problemă pentru că încă nu v-ați, încă, pentru că aceste investiții nu au fost deja făcute. Deci nu cred că acest punct se, se regăsește de altfel și în mandatul de negociere. Al doilea domeniu important și interesant în același timp sunt serviciile, la care s-a referit și doamna Arena. Cel mai important lucru nu este o listă pozitivă sau negativă, ci uh, un uh, acord care să treacă testul viitorului, astfel încât să nu excludem anumite uh, sectoare. Uh, dacă avem o listă pozitivă, atunci nu vom mai putea include noi servicii în acest acord. Din păcate, am petrecut foarte mult timp din dezbaterea uh, TTIP, uh, temându-ne de ce își doresc americanii, cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe aspectele pe care ni le dorim noi să le obținem în urma acestui acord. Uh, economia digitală, circulația, circularea datelor în lumea digitală, care sunt aspecte deosebit de importante nu doar pentru întreprinderile digitale, electronice, dar și pentru cele tradiționale. Avem nevoie de o legislație privind uh, protejarea datelor cu caracter personal și nu cred că ar trebui să ne limităm ambițiile doar pentru că nu am reușit să încheiem uh, legislația europeană pe marginea acestui dosar al uh, datelor cu caracter personal. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Și acum începem noua listă și dau cuvântul domnului Valesa. Uh, mulțumesc, vreau să vă felicit, domnule raportor, pentru raportul excelent. Deoarece una din ultimele noastre intervenții aș fi succint. Apreciem includerea exporturilor de gaz și petrol către Uniunea Europeană. Eu unul cred că acest lucru trebuie să fie pus în aplicare și intenționez să depun un amendament cu două argumente. Unu, Eu cred că trebuie să consolidăm formularea așa încât să fie totul foarte limpede, anume refuzul Statelor Unite de a elimina restricțiile la exportul în ce privește gazul și petrolul vor face ca pentru UE să fie foarte greu de aprobat acest acord. Până când aceste exporturi sunt liberalizate și dovedite prin exporturi semnificative de carbohidrați din uh, Statele Unite, cred că trebuie să introducem niște perioade tranzitorii așteptând ca gazul și petrolul din Statele Unite să ajungă în Uniunea Europeană înainte de a aproba acest lucru. În al doilea rând e vorba de pachetul privind mobilitatea. Eu cred că lipsește o formulare adecvată a textului. Pachetul mobilitate este extrem de important. Facilitarea vizelor pentru furnizorii de bunuri și servicii este unul din elementele cheie pentru a profita pe deplin de acordul TTIP. Și am să introduc uh, amendamente suplimentare potrivit uh, celor declarate. Mulțumesc, președintele. Domnule Jadot, mulțumesc, Bernd. Într-adevăr, nu vom uh, relua argumentele deja dezvoltate în prima parte a discuției noastre, totuși câteva puncte în ce privește cooperarea reglementată. E bine de spus în ce măsură trebuie consolidată evaluarea asupra consumatorilor și asupra uh, mediului, impactul asupra acestora. Trebuie mai, să mai reamintim tuturor responsabililor să-și asume responsabilitatea, pentru că în directivele europene figurează deja astfel de evaluări de impact. Un alt lucru interesant, pentru că subiectul intră și în dezbaterea publică, e de a vedea care e impactul posibil, nu știu prea bine cum se spune limba franceză, chilling effect, um, la nivelul proceselor legislative naționale, pentru că într-un astfel de proces se oferă doar un aviz al uh, instanțelor de reglementare europene și americane sau mai degrabă va fi vorba de un dispozitiv odată cu ISDS, odată că ce deciziile sunt luate și împreună cu autoritățile de reglementare vom fi prinși ca într-o menghină, uh, reglementările fiind de, de atunci încolo uh, vizate doar de aspectele comerciale și noi am fi lăsați uh, pe tușă cum ar veni. Iată de ce acest chilling effect are o foarte mare importanță. Apoi, serviciile financiare. Din păcate, în TTIP nu e prevăzută o cooperare sau o consolidare a supraveghetorilor, o cooperare între supraveghetorii americani, respectiv europeni, pentru a evita o catastrofă de tipul cele din 2008. Ideea unei convergențe a regulilor s-ar face în detrimentul regulilor mai stricte din Statele Unite și ar aduce un risc foarte mare, o concentrare a, a actorilor, o presiune asupra sistemului financiar și, deci, o fragilizare teribilă a sistemului nostru financiar. Toți experții o spun, lecțiile crizei 2008 nu au fost învățate în sectorul financiar. Iată de ce uh, există un risc uh, tocmai de a spori vulnerabilitatea sistemului. În ce privește ISDS, soluționarea litigilor investitori-stat, poziția raportorului e incontestabil poziția de viitor. Priviți cum evoluează dezbaterea în Statele Unite. În sfârșit, chiar și Statele Unite, în Congresul American, se aud voci tot mai mulți juriști spun în ce măsură sistemul ISDS este ă, viciat, părtinitor și nu corespunde necesităților de aici. Când există think tanks sau institute, cum e Institutul Cato, care nu e foarte progresist, să fim onești, Consiliul European vizând relațiile internaționale, institutele Jacques Delors, Notre Europe și așa mai departe, toate aceste centre de cercetare, dincolo de sutele de juriști și economiști, uh, consumatori uh, care se exprimă, pun în cauză întreg acest dispozitiv și trebuie să ținem seama de asta. Nu am să fac, ca și colegul Fielner, o exced o exegeză a poziției uh, socialiste asupra ISDS, dar ce interesant e economia digitală. Și iată cum apare perversitatea sistemului ISDS. Ce înseamnă astăzi economie digitală? 85% de capitalizare bursieră pentru americani. Sunt reglementări care stau în fața noastră, reglementări care vor trebui să evolueze în permanență. Cine și-ar fi putut imagina în urmă cu 5 ani că Germania va avea o uh, problemă cu platforma Uber? Asemenea teme nu existau acum 5 ani. Iată deci de ce întreprinderile din economia digitală se opun sistemului ISDS, pentru că acesta fiind raportul de forțe și toate reglementările viitorului, sistemul ISDS ar împiedica o economie digitală europeană cu un cadru propriu de reglementare, în special în ce privește protecția datelor, dar și fiscalitatea. Economia digitală este exemplul perfect a unei priorități europene care ar fi, ar fi pusă în pericol de sistemul ISDS. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kelly, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim pentru raport. Eu nu sunt pentru TTIP, e o ocazie excelentă și trebuie să încercăm să mergem cât mai departe pentru a ne asigura că finalizăm lucrurile. E adevărat, ne dorim o Europa competitivă. Dacă eșuăm în această negociere TTIP, vom fi într-o poziție de dezavantaj uh, comercial în viitor. Sunt de acord cu cele spuse domnul Fielner, în special în ce privește introducerea unei noi linii roșii, dar e evident de asemenea că anumite linii roșii sunt necesare pe anumite teme. Bună oară agricultura. Nu trebuie să spunem că agricultura uh, nu trebuie introdusă în TTIP, din potrivă. Uh, Pentru noi există, deci, linii roșii. Nu putem permite anumite produse uh, americane să intre pe piața europeană. Și întrebarea e, suntem pregătiți sau nu să negociem în acest sens? Iar în termen mai general, de asemenea, domnul Fielner are dreptate în sectorul digital. În fiecare zi acest sector se schimbă și asta înseamnă inovare. Iată de ce e nevoie să avem niște dovezi pentru ce se va întâmpla în viitor. În mod evident, Statele Unite, respectiv UE, noi vom fi cei mai mari inovatori din lume și nu dorim să ne pregătăm aceste poziții. Este a devenit problema majoră în toate sectoarele negociate în TTIP. Am întâlnit cu reprezentanții sindicatelor în circumscripția mea și au exprimat neliniști tocmai în acest sens și le-am preluat ca atare. Evoluțiile din acordul uh, cu Singapore și CETA ne-au arătat calea în care putem schimba și dezvolta sistemul ISDS ca să fie funcțional. Și uh, cred că ar trebui să ne îndreptăm în aceea direcție, în loc de a spune nu dorim de sub nicio formă. Cred că se registrează progres, am făcut o treabă bună, uh, poziția noastră începe să se circumscrie și aș zice că nu trebuie să ne temem, pentru că într-o bună zi va trebui să votăm cu da sau nu. Dar haideți să discutăm pe îndelete ca să ne putem lua deciziile. Mulțumesc, doamna Veling. President, Doamna Reding, aș dori să vă mulțumesc, domnule președinte, în calitatea dumneavoastră de raportor, pentru efortul depus pe un raport foarte dens. Aș comenta doar câteva puncte care sunt de o deosebită importanță pentru mine. În primul rând, serviciile. Cred că raportul ar putea fi ameliorat în mod substanțial. Telecom partea privitoare la accesul la piață, sectorul uh, figurează ca un interes uh, important pentru noi. Eu cred că trebuie să sporim accesul furnizorilor europeni la piața și rețelele telecom americane. Și toată lumea știa că acestea sunt foarte prohibitive. În ce privește comerțul electronic, e-commerce în sens larg, cred că ar trebui să formulăm un termen mai clar și puternic că în viitor standardele de protecție a datelor vor trebui respectate și că nu pot exista angajamente în ce privește localizarea de date înainte ca temele de reglementare discutate în paralel cu TTIP, atât în Europa cât și între Europa și Statele Unite, vor fi rezolvate. S-a mai spus deja, în general, TTIP nu ar trebui să aducă prejudicii uh, Europei pentru a-și dezvolta agenda digitală, dar va trebui să dezvoltăm și o economie digitală transatlantică, iar în acest scop TTIP trebuie să ofere beneficii reciproce și acces reciproc la piețele respective. Sunt multe de făcut aici. Știu că am discutat deja ISDS și că vom mai discuta și de acum înainte. Personal, cred, domnule raportor, că textul dumneavoastră merge prea departe, deoarece Cred că avem nevoie de un mecanism care să asigure protecția investițiilor. Și nu cred că putem spune că acest sistem de soluționare a litigilor propus de raportor e în regulă pentru că am putea încălca legislații democratice deja în vigoare nu spun nici că mecanismul curent ar fi potrivit, pentru că nu permite respectarea uh, principiilor juridice în ce privește imparțialitatea judecătorilor, principii de bază în societățile noastre. Nici coerența sau predictibilitatea deciziilor nu este asigurată în sistemul curent. Știu că trebuie să privim cu atenție la o reformare sistemului care figurează deja în numeroase acorduri și care a figurat și în acordul CETA, însă mă întreb dacă ce spunem noi acolo e suficient. Nu doar trebuie să rezolvăm problema acum în bilaterala cu Statele Unite, ci trebuie să rezolvăm problema în uh, sutele de acorduri pe care le avem deja. E vorba de judecători plătiți publici care uh, au un mandat determinat și care uh, decid pe baza unor convenții internaționale. Nu vreau să elaborez acest punct, dar cred că putem găsi o cale de a uh, ieși din acest impas dacă mai multe grupuri politice pot găsi o soluție comună. Și o concluzie, dacă îmi permiteți. Uh, Ținând seama de evoluțiile recente din Europa relative la TTIP, eu una cred cu fermitate că avem nevoie de un raport în care să spunem cu fermitate care sunt recomandările Parlamentului. Iată de ce aș face un apel la colegi să căutăm amendamente de compromis, pentru că în situația în care ne aflăm azi, trebuie să avem o poziție puternică, o poziție comună în Parlamentul European. Eu consider că, în cele din urmă, dacă luăm deciziile bune, dacă TTIP-ul va fi bine structurat, vom aduce beneficii substanțiale companiilor și consumatorilor europeni. Thanks a lot. Thanks very much. Mulțumesc foarte mult, domnul Stier. Mulțumesc, am să mă exprim în limba mea maternă în croată. colega ma i zahvaliti na trud koji ste uložili u pripremi. Domnule președinte, m-aș alătura colegilor mei pentru a mulțumi pentru eforturile dumneavoastră în pregătirea raportului. Personal, doresc să vă mulțumesc și pentru excelenta cooperare și pentru avizul Comisiei DEVE, care în majoritate a votat uh, acel text și aș vrea să spun că în versiunea finală ar fi bine să subliniem posibilitățile pe care le deschide TTIP în materie de dezvoltare. Dezvoltarea durabilă este uh, acoperită în text. Însă ce aș dori să mai fac e un comentariu referitor la soluționarea litigilor dintre investitori și stat, este Și asta din perspectiva cuiva care vine dintr-un nou stat membru, din Croația. Un astfel de mecanism care să uh, aibă competențe superioare tribunalelor naționale ar fi un lucru pozitiv pentru țara mea, pentru că în acest fel ar fi consolidată percepția potrivit căreia reglementările și condițiile pentru investitorii străini sunt aceleași într-o țară mică și nouă ca și în vechile state membre ale Uniunii Europene. E poate o opinie părtinitoare, parțială, dar cred că până acum nu s-a vorbit despre acest lucru. Pentru mine e un aspect important și trebuie ținut seama de el. cred că ar fi nefast să nu avem deloc un mecanism ISDS pentru Uniunea Europeană și special pentru noile state membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Problema, spune doamna Rovol, că dacă se vorbește mai mult despre un subiect, e clar și dacă vii mai târziu, mai ales să scape anumite informații, sper să nu mă repet. Am discutat deja despre raportul dumneavoastră de mai multe ori și de aceea această discuție este doar o actualizare care uh, mai pune la punct anumite detalii, dar va urma și acțiune, bineînțeles. Vor veni foarte multe avize și după aceea din toate acestea vom avea Um, alte concluzii, există și amendamente care trebuie să fie și ele o contribuție consistentă la ceea ce se discută aici. Însă vreau să spun că nu sunt foarte sigură că în momentul de față este atât de urgent să avem un raport. Dacă avem un raport care este consistent, consecvent și care este susținut de o mare majoritate, e foarte bine. Dacă nu-l avem și dacă consensul general este că nu trebuie să acordăm acest mandat mai departe, pentru că nu este competența noastră, nu este foarte grav, după părerea mea, dacă nu avem raport. Mai frumos ar fi să avem însă un, un document cât se poate de consecvent uh, și de uh, Um, consistent și să putem să-l susținem cu toții. Și o remarcă pe care aș vrea să o fac și pe care am mai făcut-o, recunosc um, cu aceleași cuvinte aproape la prima discuție pe care am purtat-o, este următoare. Dacă citesc acest document, câteodată îmi vine să zâmbesc, pentru că n-am senzația că este vorba de alții, ci e vorba de confirmarea standardelor noastre uh, care nu trebuie să fie puse la îndoială. Dacă acesta este consensul tuturor, e foarte bine, atunci trebuie să avem standarde, trebuie să le menținem și trebuie să avem un model european, așa cum a spus-o și colegul nostru Jado. și trebuie să ne gândim și la consecințele acestui model european, chiar dacă suntem de păreri diferite. Așa este, suntem diferiți, avem păreri diferite. În continuare sunt convinsă că unele chestiuni nu trebuie tratate neapărat altfel, ci în formularea textului trebuie să încercăm să fim mai pozitivi câteodată. Raportul dumneavoastră și raportul nostru, până la urmă, al tuturor, nu trebuie să fie unul care să dea impresia părerii uh, părții americane că au europenii n-au niciun chef să-l încheie. De fapt, ei discută mult, dar de fapt sunt împotrivă. Acesta este un lucru general. Știm cu toții însă că există și un moment psihologic, emoțional, care intervine la astfel de probleme, la astfel de subiecte. Concret, nu o să mai folosesc de acum încolo cuvântul ISDS, pentru că sunt de opinie că o protecție pentru investitori, într-o formă revizuită, este foarte necesară în uh, în orice caz și că noi, Parlamentul, trebuie să contribuim la ea pentru ca să spunem unde considerăm că există posibilități. În această după-amiază vom avea o întâlnire cu doamna comisar și pe parcursul negocierilor vom mai avea ocazii să ne facem o opinie despre acest lucru. Poate că CETA, CETA Plus este un model posibil, poate că există și alte modele, dar în forma de până acum nu este bine să continuăm, poate într-o formă revizuită. Din principiu sunt de acord, dar nu cu forma. Trebuie să fim mai concreți. În legătură cu alt punct, serviciile pentru consumatori, pentru clienți, s-a vorbit deja de acest lucru. Eu nu sunt convinsă că avem nevoie de altă abordare decât cea de la CETA. Eu sunt pentru o listă negativă și vă spun și de ce. Foarte multe din lucrurile pe care le discutăm se bazează pe stadiul de acum, 2015, sau se bazează pe o situație pe care o cunoaștem, cu care ne-am obișnuit, adică o economie care este deja acum în Europa. Ceea ce vrem noi să facem însă este ceva pentru viitor, pentru următoarele generații, care poate pe termen mediu va avea pentru prima dată beneficii și schimbarea merge foarte repede și în economie și în industrie și atunci uh, trebuie să ne gândim la discuția pe care o avem în momentul de față în Germania de exemplu, și că trebuie să ne uităm mai întâi spre viitor, după aceea în altă parte. Dacă astăzi facem o listă pozitivă, nu ținem cont deloc de ceea ce se va întâmpla poate în 15-20 de ani și nu cred că este bine. Eu chiar cred că trebuie să respectăm uh, modelul CETA în orice caz. Avem nevoie de reguli foarte clare pentru o dezvoltare durabilă. Nu sunt convinsă dacă ar trebui să încercăm să obligăm Statele Unite să semneze sau să ratifice acorduri internaționale. Ceea ce este important este să fie po posibil să păstrăm ceea ce avem deja până acum, dacă dorim ca sistemul nostru să fie respectat, atunci eu zic că face parte din reciprocitate să spunem, ia uite, băieți, spune vorbitoarea, și voi în Statele Unite puteți să aveți în continuare sistemul vostru. Și noi trebuie să încercăm să garantăm uh, o compatibilitate apoi. Vom încerca cu grupul nostru să fim consistenți în ceea ce privește amendamentele noastre din partea grupului nostru. Nu vreau să spun că mă, gând, mă bucur foarte mult de activitatea care urmează, dar sunt convinsă că se poate obține un rezultat pozitiv. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Begin. doamna Beghin. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru raportul acesta pe care l-ați redactat și mi se pare că ați avut foarte mult curaj, mai ales în ceea ce privește clauza ISDS. Există presiuni foarte puternice pe care le vedem. Există presiuni de schimbări uh, a multor paragrafe și dumneavoastră trebuie să vă țineți tare și să nu permiteți că um, raportul să elimine ideea de ISDS sau să o slăbească. Nu putem noi parlamentarii să ne permitem să nu vorbim de ISDS, dar e clar că dezbaterea va fi destul de vie pe acest subiect. Eu personal uh, am destul de multe păreri pe ISD, despre ISDS. Este clar însă că nu putem să ne permitem să cedăm puterea de legislator uh, ales unui tribunal internațional privat, dar în același timp nu putem să ne permitem să pierdem uh, forță de muncă de 1,3 milioane, de exemplu, cum ne spune și uh, studiul CEPRE care a fost mandatat de către comisie și care arată acest lucru. Cred că nu putem să cedăm suveranitatea noastră unui Consiliu Transatlantic care să facă regulamentele care să ne protejeze protejeze sănătatea și mediul, dar cred că nu putem nici să permitem ca un tratat să aibă atât de puțină protecție pentru produsele de excelență alimentare care se produc în Europa. Foarte multe îngrijorări au fost considerate în raportul dumneavoastră, domnule Lange, și de aceea vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea însă să văd scris negru pe alb o referire la principiul de precauție, care este unul fundamental în acțiunea noastră uh, în Europa și dacă este un tratat, dacă va exista, atunci uh, aș vrea să existe o deschidere totală din partea SUA uh, față de uh, piețele achizițiilor publice, care la noi este foarte deschis. Um, cred că este important să vorbim și mai mult despre calificările profesionale. Va fi interesant așadar să vorbim despre uh, um, celelalte comisii, de avizele celorlalte comisii din Parlament, pentru că aproape toate comisiile și-au dat un aviz uh, pe TTIP în foarte multe comisii s-au găsit acorduri pe teme foarte complexe și au venit foarte multe amendamente în legătură cu TTIP-ul, mai ales în legătură cu politica comunitară. Ar fi foarte păcat să nu ținem cont de activitatea colegilor noștri din alte comisii și aș vrea să ținem cont de ele. Aș vrea de asemenea să vă cer mai multe clarificări uh, în legătură cu avizele care au venit din celelalte comisii de la ceilalți colegi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna McClarkin, mulțumesc foarte mult uh, pentru că vorbim despre acest TTIP. Cred că este bine să nu se scoată nimic de pe masa negocierilor în momentul de față. Uh, Cred că trebuie să amintim tuturor că suntem uh, la începutul acestor negocieri și cred că va fi foarte important că orice vom produce, orice vom discuta să fie un lucru pozitiv pentru ca să putem să ne menținem ambițiile. Nu e vorba doar să facem liste de cuvinte sau liste negative, pentru că atunci oamenii nu vor vedea lucruri concrete care să ajute cu adevărat negocierile. Este foarte important să uh, arătăm că dorim să fim parte din masa negocierilor și că avem ambiții foarte mari și că vrem să facem cât mai multe din această oportunitate pe care o avem pentru cetățenii noștri. Aceasta este responsabilitatea noastră. Pentru cei care nu vor să stea la masa negocierilor, aș vrea să îi încurajez să nu aducă, uh, pentru cei care vor să stea, să nu aducă prea multe amendamente, pentru că avem nevoie de acest dosar, avem nevoie de un dosar care să meargă înainte, care să ne facă să progresăm uh, în această temă și cred că nicio formă de blocaj nu poate să ne aducă mai departe, chiar dacă discutăm lucrurile mai departe. Aș vrea să spunem foarte clar ce dorim, aș vrea să spunem uh, numai ce vrem și nu ce nu vrem. Și poate că și către colega mea aș vrea să spun același lucru și anume să sperăm că putem să lucrăm mai departe împreună pentru ca să scoatem ce este mai bine pentru cetățenii noștri din acest acord. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Keller! Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru raport. Vreau să vorbesc despre două puncte foarte scurte în legătură cu ISDS-ul întâi. Cred că am putea să mergem chiar mai departe decât uh, o face raportul acesta. Nu este vorba că nu avem nevoie de SDS, ci e vorba de ceva pe care nu ar trebui să ni-l dorim pentru că a fost subliniat deja acest lucru. E o chestiune foarte problematică de a trata conflictele care există, dar cred că este o versiune greșită de a trata aceste conflicte. Alternativa clară pe care o avem este să apelăm la curțile, la tribunalele normale, naționale, care sunt deschise către toate părțile, către investitori și către toți. Nu văd nicio nevoie și mi s-ar părea contraproductiv să avem uh, un, o instanță, un tribunal special uh, pentru investitori față de ceilalți cetățeni. Eu cred că trebuie să ne bazăm pe uh, tribunalele locale, pe sistemele juridice naționale și cred că ele sunt foarte bine funcționale în Uniunea Europeană și peste tot și în SUA. Deci nu există niciun dubiu. Câteodată, sigur, mai pierd investitorii uh, un caz, dar acesta este normal. În legătură cu serviciile financiare, vreau să subliniez altceva, și anume că raportul cere să se combine accesul la piață pe serviciile um, la servicii și, în același timp, standardele cele mai înalte uh, sunt de acord cu acest lucru, dar știm cu toții că și în uh, SUA standardele mai uh, ridicate sunt întotdeauna atacate și ceea ce este foarte important este ca prin acest raport să clarificăm faptul că nu vom accepta nicio limită la suveranitatea de reglementare a statelor membre și uh, a legislatorilor noștri. Cred că trebuie să subliniem acest lucru foarte clar. Bineînțeles că trebuie să obținem standarde înalte, dar trebuie să ne asigurăm în același timp și ca niciuna din posibilitățile noastre ca legislator, fie aici, fie la nivelul statelor membre, este uh, împiedicată sau diminuată. Raportul uh, cere și o evaluare a impactului pentru uh, actele legislative de reglementare pentru ca să se facă un inventar al impactului asupra consumatorilor și asupra mediului. Uh, Într-adevăr, aceasta este o chestiune cu care sunt de acord, însă avem deja această cerere în regulamentul cu privire la studiul de impact. Cred că un lucru este să știm că există îngrijorări și impactul, impacte posibile, însă ce facem cu informarea respectivă este altă întrebare. Deci trebuie să subliniem că această informație nu este doar acolo, doar pentru ca să fie acolo, toată lumea se uită la ea și nu se întâmplă nimic, ci tocmai suntem obligați prin această informație să o folosim și să o verificăm pentru a îmbunătăți lucrurile. Avem foarte multe studii de impact, dar dacă informarea asupra lor nu este considerată, dacă după aceea rezultatul nu contează și nu este folosit constructiv, atunci chiar cred că aceste studii de impact singure nu vor face foarte multe. Cam acestea sunt cele două puncte pe care am vrut să le menționez. Mulțumesc. Mulțumesc, Helmut Scholz. Are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, am avut și eu posibilitatea în prima rundă să iau cuvântul și să vă spun care este poziția noastră. Aș vrea să mai subliniez însă încă o dată că deja în abordarea acestui raport suntem de acord cu punctul de pornire. Știm că acest raport merge în direcția bună și anume că pune întrebarea centrală cea care trebuie pusă atunci când e vorba de negocierile TTIP cu SUA. Vreau, în contextul dezbaterii care are loc astăzi, să mai fac câteva comentarii, trei sau patru. Cred că Parlamentul European mai ales în momentul de față, trebuie să se poziționeze clar. E vorba de un exercițiu democratic și colegul nostru Fisas și alții au întrebat dacă nu este oare complicat să iei o poziție atât de controversată în același timp și atât de complexă a Parlamentului European în public, însă aceasta este expresia dezbaterii publice. Tocmai pe o temă atât de complexă, răspunsul e complex. Să nu ne prefacem că nu înțelegem. De luni de zile discutăm foarte intens și încercăm să găsim o, o, un aviz, o poziție a Parlamentului Parlament. Este o chestiune centrală de recâștigare a încrederii a cetățenilor în politică. Despre aceasta este vorba, fie că e vorba de un acord comercial sau nu. E tot politică, chiar dacă aparent este vorba de chestiuni tehnice sau specifice, tot acestea au un impact pe cetățeni. Și aici uh, revin la poziția pe care am exprimat-o prima dată, și anume, dacă vom crea prin TTIP o piață transatlantică, atunci întrebarea este care sunt standardele de reglementare care se aplică, care sunt regulile pe care se bazează această piață și cum funcționează piața internă de până acum, care oricum a fost gestionată în cadrul unei zone de liber schimb. Și aceasta în față de zona de liber schimb americană. Dacă avem uh, zone foarte diferite de liber schimb și formăm o piață unică, atunci întrebarea care se pune este cum, ce facem cu relațiile dintre aceste două piețe care se întâlnesc. ISDS, vorbim în această după amiază despre el, dar aș vrea să mai fac o remarcă. Chiar vrem să dezvoltăm dreptul privat în cadrul dezvoltării economiei, chiar este cazul să facem acest lucru, eu zic că este o abordare care trebuie aruncată la gunoi în secolul 21. În secolul 21 nu avem nevoie de așa ceva și doamna Reding a adus uh, o contribuție importantă. Ne-a spus să ne gândim ce s-ar întâmpla, cum ar putea arăta un tribunal internațional financiar. Noi, Parlamentul European, noi nu GUE, dar alții, Parlamentul General, am discutat uh, despre uh, mai multe acorduri în care ne-am adus într-o situație foarte dificilă. Și am spus deja la plen că nu avem nevoie de, de toate aceste variante înainte să ne gândim conștiincios la ceea ce înseamnă de fapt ISDS-ul. Pentru că relația noastră cu toate celelalte acorduri bilaterale de investiții, atunci când apare clauza ISDS și când trebuie să vorbim și despre responsabilitatea UE și competențele pe care ni le-a creat tratatul de la Lisabona, aceste lucruri trebuie discutate. Eu cred că o, un tribunal internațional financiar care n-ar trebui să gestioneze uh, cauze de drept privat ar fi o soluție, ar putea să fie o ieșire din acest impas în care suntem cu ISDS nu ne ajută la negocierile cu TTIP-ul și CETA, pentru că cred că acest tribunal internațional uh, financiar n-ar putea să fie creat peste noapte, dar, așa cum s-a întâmplat și la uh, acordul grandfathering, cred că acolo uh, nu avem nevoie, ca și acolo nu avem nevoie de un model CETA sau TTIP, pentru că avem nevoie de un alt model. Dacă ne uităm și la dezbaterile din Congres, vedem că și acolo s-au certat pe această temă și acolo există o nevoie de clarificare și cred că și acolo s-a discutat exact în acest sens. Eu cred că, din câte am putut citi până acum, există deja un, un proiect al unui uh, text consolidat uh, în acest sens. Telecomunicațiile ar mai fi de, de altfel un subiect pe care mai trebuie să discutăm pentru că și aici trebuie să uh, gestionăm mai bine problema fluxului de date. Cred că fără o protecție de date nu vom putea să avem o poziție clară. Avem nevoie de un regulament clar și aș vrea să atrag atenția asupra sentinței Curții Europene de Justiție în legătură cu directiva de protecție a datelor UE de până acum. Să nu uităm de deciziile din uh, Olanda și din Bulgaria, foarte recente, care de asemenea au eliminat protecția datelor la nivel național, adică reglementările existente și și în Germania există o sentință a Curții Constituționale în ceea ce privește protecția datelor și legea care o guvernează. Cred că trebuie să ne gândim la toate aceste variante și în legătură cu cooperarea viitoare cu SUA și să vedem cum vrem să arate aceasta, pentru că datele sunt mărfuri și mărfurile sunt un instrument de comerț. Iar același lucru se întâmplă la sectorul audiovizual, de exemplu. Dacă deschidem acest subiect, trebuie să-l deschidem din toate punctele de vedere. Și în final, mi se pare bine să avem posibilitatea să avem o, discurs, o discuție pe această temă atât de centrală. E bine că se poartă aceeași discuție și în alte comisii, pentru că aceasta iluminează, iluminează toate aspectele uh, care există. Mi se pare o datorie din partea Parlamentului European, tocmai pentru că nu suntem la masa negocierilor și pentru că vrem să știm ce este din acest acord. De aceea influențăm direcția în care merg negocierile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Șaranțova are cuvântul acum. Uh, I'd like to welcome... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut raportul dumneavoastră, care în general mi se pare unul pozitiv și echilibrat, dar care, din punctul meu de vedere, poate fi îmbunătățit și mai mult. Și sunt de acord cu cele spuse de unii dintre antevorbitori, ca Emma. Pentru mine, foarte important este mesajul pe care dorim să-l trimitem și anume că suntem de acord cu aceste uh, negocieri, insistând asupra intereselor ofensive și defensive în cadrul lor. Din acest punct de vedere, nu prea pot fi de acord cu considerentul E din raportul dumneavoastră. Eu sunt convinsă că TTIP va putea permite pieței unice să evolueze și mai mult. Nu este uh, uh, un panaceu universal pentru problemele, problemele noastre, însă tonul din considerentul N mi se pare cel potrivit. Cred că știți că eu sunt uh, raportoare la Comisia INCO pentru proiectul de avis, uh, pentru raportul dumneavoastră și aș dori să vă spun care este perspectiva Comisiei INCO. Serviciul, uh, servicii, uh, sectorul serviciilor care sunt uh, responsabili din schimburile comerciale cu uh, Statele Unite ale Americii ar trebui să fie mult mai bine prezent în raportul dumneavoastră. Nu sunt de acord cu formularea lasă de dumneavoastră privind lista negativă. Din potrivă, eu cred că ar trebui să sprijinim abordarea Comisiei urmată în negocierile cu Canada de a avea o listă pozitivă. În al doilea rând, în ceea ce privește achizițiile publice, Acestea sunt un element cheie ale negocierilor și aici și nego- negociatorii vor trebui să garanteze un acces uh, egal și echitabil firmelor europene la achizițiile publice din Statele Unite ale Americii, atât la nivel statal cât și la nivel federal. Standardele și cooperarea în domeniul reglementării. Pentru mine, și aceste două puncte se regăsesc în centrul acestor negocieri, dacă reușim să avem standarde comune sau cel puțin să lucrăm în stabilirea noilor standarde, vom fi înlăturat un mare număr din um, barierele non-tarifare care reprezintă un mare obstacol pentru întreprinderile mici și mijlocii. Deci convergența în domeniul reglementării trebuie să fie un pilon al oricărui acord pe care o vom semna. Și în fine, domnule președinte, ca o notă personală, aș dori să spun câteva lucruri despre clauzele ISDS. Sunt de acord cu cele spuse de doamna Reding vis-a-vis -vis de acest punct. Pentru mine, formularea uh, actuală este cea mai proastă opțiune. Dacă nu vom uh, profita de această ocazie a încheierii TTIP pentru a reforma uh, mecanismele ASTS, vom păstra miile de acorduri deja semnate unde există clauză privind ASTS. Aceste, aceste mecanisme sunt necesare pentru întreprinderi și înțeleg, cunosc propunerea de a crea un uh, tribunal permanent, însă până când acesta va putea fi instituit, cred că avem nevoie de un mecanism provizoriu. Deci, va trebui să discutăm în mod cât mai deschis despre ce trebuie să facem pentru a moderniza și adapta ISDS la necesitățile noastre și, uh, desigur, uh, abia aștept să văd și contribuțiile doamnei Maștrom în această după masă. Mulțumesc. Uh, dau cuvântul domnului, dau cuvântul domnului Silva, apoi comisiei, după care voi reveni și eu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut și eu raportul dumneavoastră, un raport pozitiv, echilibrat și oportun în uh, acest stadiu al uh, negocierilor. Cred că raportul Parlamentului European ar trebui să transmită un mesaj uh, politic și util pentru viitoarele etape ale negocierilor. Acestea fiind spuse, consider că trebuie să mă refer la câteva puncte din raportul dumneavoastră care pot fi uh, modificate. În primul rând, în ceea ce, în ceea ce privește uh, aspectul mobilității. Este foarte important să ținem cont de uh, aspectele uh, practice uh, despre cum ar putea fi, uh, cum ar putea funcționa recunoașterea reciprocă a pregătirii profesionale. Uniunea Europeană trebuie să-și exprime intențiile și preocupările în mod clar. În al doilea rând, protejarea investitorilor și capitolul dedicat uh, acestei teme nu doresc să mă refer acum la ASTS, pentru că va fi tema discuțiilor noastre din această dupămasă cu doamna comisar. Însă, înțeleg pe cei care afirmă că avem nevoie de un capitol cât mai cuprinzător dedicat protejării investițiilor. Cu toate acestea, am discutat multe aspecte care țin de arbitrajul uh, necesar, fie indiferent dacă acest arbitraj se va regăsi în acordul final sau nu. Însă uh, trebuie să protejăm în același timp și uh, dreptul de a reglementa care revine statelor membre, indiferent dacă vom avea un uh, sistem de, arbit- de sau nu. expropierea indirectă și abuzarea acestor, uh, acestor tipuri de, de, de clauze uh, ne arată foarte clar că trebuie luată o decizie, indiferent că este luată de instanțele naționale sau de instanțe internaționale sau de arbitrii uh, privați. Cred că ar trebui să transmitem un mesaj politic mai clar din acest punct de vedere, indiferent de uh, soluția pe care o vom uh, aborda în ceea ce privește arbitrajul privat. Mulțumesc, Ignacio. 15 minute. Vă mulțumesc. Voi fi succint. Cred că această discuție a fost uh, una foarte bună. Am ascultat cu mare atenție cele spuse și vă asigur că voi transmite toate aceste opinii doamnei Malmström. Nu aș dori să spun nimic acum uh, în legătură cu arbitrajul și mecanismul de soluționare a litigilor între investitor și stat, ci mă voi limita la câteva comentarii. Este important că această rezoluție este uh, importantă, uh, care vine la un moment uh, important al, al acestor negocieri. Este de asemenea evident că și contextul politic din Statele Unite ale Americii s-a complicat mai mult. Data trecută când ne-am întâlnit, exista un optimism în ceea ce privește avansarea rapidă cu, cu aceste negocieri. Semnalele actuale ne arată că trebuie să ne așteptăm la un uh, proces mai uh, uh, complicat. Poate vom reuși să facem progrese până la um, pauza de vară, însă nu, nu până în aprilie mai și poate veți ține cont de acest lucru în momentul în care veți, vă veți referi la contextul politic în care este adoptată această rezoluție. Unii dintre uh, dumneavoastră v-ați uh, referit la problema liniilor uh, roșii și că nu și că introducerea unor linii roșii pe parcursul negocierilor ar încuraja o reacție din partea partenerilor uh, noștri de negociere. Cred că există o diferență între linii roșii și principii importante de la bun început am spus foarte clar care sunt uh, principiile importante pentru noi și anume nimic din, din acest acord nu va duce cu sine o reducere a nivelului de protecție pentru, pentru cetățenii europeni și reciproca este adevărată pentru cetățenii europeni, deci este un principiu împărtășit. În plus, am spus foarte clar că nu vom uh, negocia nimic care ține de uh, deschiderea serviciilor uh, publice și nu va exista nicio limitare a furnizării de servicii de către autorități și este un uh, principiu important și pentru Statele Unite ale Americii. Deci în momentul în care veți uh, lucra la redactarea acestui regulament, poate ar fi bine să țineți cont de, de acest element. Acum, dacă îmi permiteți un scurt comentariu privind uh, cele două opțiuni, o listă pozitivă și una negativă. Um, la CETA avem o listă negativă, mai există și alte cazuri în care există listă pozitivă sau abordare hibridă, o combinație între cele două liste. În TTIP, Probabil vom avea o abordare hibridă, precum cea din uh, TISA, însă, indiferent de abordarea uh, aleasă, principiul uh, privind serviciile publice să fie păstrat. Și acesta este punctul de care cred că trebuie să ținem cont. În fine, mai mulți dintre dumneavoastră ați menționat domeniile în care Uniunea Europeană are un interes ofensiv în aceste, în aceste negocieri. Uh, și că și poate ar fi util ca aceste interese ofensive să exprimate în termeni mai uh, puternici în ceea ce privește uh, produsele agricole, de exemplu, să vedem care sunt obstacole netarifare care împiedică accesul pe piața americană. Cred că capitolul dedicat măsurilor uh, sanitare și fitosanitare poate, poate fi percep, perceput ca fiind prea defensiv și poate ar trebui să insistăm mai mult pe interesele ofensive. Serviciile, de asemenea, sunt foarte importante și interesele ofensive ar trebui să fie subliniate mai mult. S-a făcut uh, trimitere la mobilitate, la telecomunicații și, nu în ultimul rând, achizițiile publice sunt de un interes major pentru noi și așteptăm uh, contribuția Parlamentului uh, din acest punct de vedere. Cred că mă voi opri aici, acum, în ceea ce privește mecanismul de soluționare a litigiilor și arbitrajul. Cred că doamna comisar vă va spune mai multe în această după masă. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Îți mulțumesc, Ignacio! Vă rog să-mi permiteți ca în încheierea dezbaterii să vă prezint câteva puncte o să încep cu unele întrebări detaliate, după care voi avea unele rămași privind orientarea strategică. Voi începe din nou cu problema ISDS pentru a vă explica din nou poziția mea. Eu sunt ferm convins că trebuie să facem o diferență între protejarea investitorilor și instrumentul care servește acestei uh, protejări faptul că avem nevoie de un acord privind uh, protejarea investitorilor cu un principiu clar care să garanteze egalitatea de tratament între investitorii uh, autohtoni și cei externi este uh, evident și deloc controversat. Un coleg ne-a atras atenția asupra problemei definirii protejării investitorilor. Și apoi se pune întrebarea care este cel mai potrivit instrument pentru a garanta această protejare. Eu nu consider că există o singură soluție, un singur instrument posibil. Cred că ar trebui să examinăm de la un caz la altul care ar fi cea mai potrivită uh, metodă. Există diferite acorduri uh, privind investițiile unde au fost găsite soluții foarte diferite și dacă este să ne uh, să ne uităm la Statele Unite ale Americii, trebuie să ajungem la concluzia că punerea problemei legate de discriminare nu, nu are loc. Republica Federală Germania a semnat 131 de acorduri de investiții cu, cu diferite țări primul acord din 1959 nu are o asemenea dispoziție privind uh, ISDS, ci o rezolvare directă în dialog între state. Însă uh, nu există, uh, nu există, de exemplu, probleme cu acordul semnat cu Statele Unite ale Americii, unde din nou nu există un, o clauză ASDS și sunt sigur că dacă ar fi fost probleme, sectorul producători de autoturisme s-ar fi plâns până acum. Pe de altă parte, există și cazuri în care uh, poziția unui uh, investitor este, este, este diferită și Irlanda, de exemplu, nu, nu are un asemenea acord. Deci, este evident că se, poat, se pot proteja investițiile și în absența unui instrument de tipul ISDS. Tocmai de aceea eu consider că nu avem nevoie neapărat de un asemenea mecanism. Pe de altă parte, doamna Reding are desigur dreptate. S-ar putea să ne regăsim în situații în care, uh, din motive bune, să spunem că avem nevoie de o protejare a investitorilor. Tocmai de aceea, discuția despre o extindere a, a unei tribuna, a Tribunalului Internațional care să aibă competențe și pentru protejarea investițiilor este una bună pentru că în, acest, uh, în, acest, uh, în această situație aș fi dispus să discut despre ISDS, despre, um, despre tribunale de arbitraj. Nu putem să spunem că până acum, discuția de până acum nu ne permite să desemnăm um, aceste instanțe private ca adevărate uh, tribunale, ca adevărate curți Tocmai de aceea, cele spuse de Zigmar Gabriel sunt foarte similare cu poziția doamnei Reding și anume să depășim vechile mecanisme de soluționare a litigiilor, care, așa cum au spus unii, pot fi aruncate la coșul de gunoi al istoriei și să ajungem la un instrument adecvat care să respecte principiile statelor de drept și domnule Fellner, nu cred că dispuneți informațiile corecte în ceea ce în ceea ce, în ceea ce privește protecția investitorilor și în CETA există o reglementare foarte clară. Um, toate aceste norme vor interveni abia după efectuarea unei, uh, unei investiții domeniul de aplicare din CETA este foarte limitat, tocmai pentru că ne-am dorit să evităm abuzarea acestor norme și cred că este principiul pe care ar trebui să respectăm și în negocierile cu Statele Unite ale Americii. Deci, domnule Fellner, vă invit să reexaminați acordul CETA și veți găsi toate aceste norme acolo. În ceea ce privește domeniul serviciilor, uh, Cred că, așa cum a spus și Ignacio, și aici trebuie să fim uh, foarte atenți despre cum putem să ne apărăm interesele. Dacă avem nevoie de o afirmație dogmatică să alegem un sistem sau altul, rămâne o întrebare deschisă. Însă este important să ne manifestăm intenția privind uh, organizarea serviciilor uh, publice, în interes public, care să fie protejate și să nu ajungă în situația în care să, să se discute despre deschiderea piețelor sau să fie pusă sub semnul întrebării autoritatea statelor naționale asupra acestor uh, servicii. În al doilea rând, de ce am recurs din nou la această propunere de a avea o listă pozitivă și ce se întâmplă cu noile servicii? Până acum, într-un mod legitim, poziția Uniunii Europene și a Comisiei, uh, Uniunii Europene și a Comisiei Europene a fost de a uh, defini doar ce cunoaștem și că despre noile servicii vor trebui purtate noi negocieri. Și cred că sunt uh, principii pe care trebuie să le garantăm. Pentru că eu nu sunt uh, pregătit ca, neștiind care sunt serviciile care urmează să apară, uh, să, discu să avem o, o o dezbatere sau o deschidere principială a pieței serviciilor uh, respective. Deci cred că trebuie să garantăm uh, faptul că va trebui să discut, să rediscutăm de fiecare dată când va apărea un serviciu nou. Tocmai de aceea am făcut uh, propunerea mea în acest sens. În ceea ce privește domeniul tel- telecomunicațiilor și, a, um, și în domeniul IT. Cred că sunt uh, necesare precizări uh, suplimentare. Ieri am vizitat uh, CEBIT, târgul internațional de telecomunicații din Hanofra și am discutat într-adevăr despre accesul pe piață al întreprinderilor mici și mijlocii, care nu este reglementat în Statele Unite ale Americii și întreprinderile noastre sunt discriminate, deci interesele noastre ofensive ar trebui să fie formulate cu mult mai puternic din acest punct de vedere. Apoi, în ceea ce privește recunoașterea sau dezvoltarea unor standarde comune, trebuie să ne asigurăm că nu, se, nu vom fi discriminați și Um, ceea ce privește drept, protejarea consumatorilor în domeniul comerțului electronic și aici trebuie să găsim formularea potrivită și ajungem, desigur, și la discutarea um, datelor cu caracter personal. Cred că sunt de, ac- sunt de acord cu colegii care au insistat asupra necesității adoptării urgente a regulamentului privind protecția datelor, pentru a arăta foarte clar care este uh, nivelul de protecție din Uniunea Europeană uh, și are și foarte clar în urma discuțiilor de ieri din Hanovra că avem nevoie de un regulament care să fie pus în aplicare uniform, să fie valabil pentru toată Uniunea Europeană, astfel încât să nu, să nu mai există diferențele atât de mari care există acum între, între diferite țări europene sau în Germania între diferite landuri. Și, um, și furnizorii de uh, programe de calculatori din America au și ei interes, uh, un interes mare de a avea un singur nivel de protecție a datelor de personal în Europa. Apoi, în ceea ce privește drepturile lucrătorilor. Eu cred că dacă avem, uh, organizăm o competiție deschisă printr-un asemenea acord, această competiție trebuie să fie una echitabilă. Pentru că prin uh, uh, înlăturarea barierelor comerciale este evident că relațiile comerciale vor fi mai strânse. Drept urmare, competitivitatea uh, trebuie să se manifeste prin calitatea, prin eficiența serviciilor oferite și nu printr-un dumping social. Deci, garantarea drepturilor uh, lucrătorilor și a dimensiunii sociale este o premisă fără de care nu putem asigura o competiție uh, corectă și este o temă pe care va trebui să o discutăm mai pe larg. Îmi cer, îmi cer scuze, domnule președinte. Pe piața internă între Finlanda, Portugalia și altele există totuși standarde diferite. Deci ce, ce vrem să facem aici? Acceptăm cu toții piața internă, deși sunt diferențe. Spunem că există protecție suficientă pe piața internă, toată lumea e mulțumită. Ioan, kein problem, Frau Da, sigur, nicio problemă, doamnă Rus. Sigur, nu e vorba de transpunerea sau transferarea dreptului muncii din Luxemburg în SUA. E vorba de standardele fundamentale de care vorbim aici, pe care le avem și în alte acorduri comerciale pe care le-am încheiat. Și, și alți parteneri comerciali uh, de pe acest pământ uh, cu care avem obligații chiar, față de care avem obligații și am cerut aceste standarde de bază întotdeauna. Ce anume? Fără microfon din sală. Este o temă foarte sensibilă, pentru că avem uh, exemple, de exemplu, în care avantajele de concurență s-au creat așa. Și se mai pune întrebarea mai ales dacă, de exemplu, ne uităm ca întreprindere europeană care ar, este gestionată în Europa de acțiuni care sunt dictate de contractele colective și după aceea în Statele Unite sau în în sudul Europei uh, încearcă să fie să aplice uh, alte standarde și spun că ei n-au uh, sindicate, mi se pare un lucru cam puțin șarmant, ca să spun așa, eufemistic. Întrebarea unei bune gestiuni a cooperării de reglementare, da, sunt de acord. Cred că modelele pe care le-am dezvoltat, de exemplu, în grupul de lucru 29 în ce cred că acolo ne-am pus de acord, deci, ca în mai multe contexte de reglementare să ne să convenim asupra unor standarde comune, care apoi trebuie să fie adoptate de către parlamente. Acesta este modelul pe care am putea să-l dezvoltăm și aici. Și în acest sens, cred că trebuie să vedem ce facem cu textul de negociere al Comisiei și dacă putem eventual să-l mai clarificăm cu inputul din partea Parlamentului. Serviciile financiare au fost menționate și ele, cred că e clar, avem nevoie de un interes continuu ofensiv și în contextul G20, pe care să-l continuăm așadar pentru o stabilizare a piețelor financiare. Toate acestea la comun sunt chestiuni separate, dar sunt totuși uh, chestiuni care merg în aceeași direcție și mulți colegi au uh, menționat toate aceste puncte și anume că trebuie să fim ofensivi atunci când ne formulăm poziția noastră europeană. Asta și încerc să fac în proiectul meu de raport, să duc lucrurile în această direcție, pentru că sunt convins, sunt chiar absolut convins că anumite idei pe care le avem despre economie, despre coeziunea unei societăți, trebuie să fie chestiuni care să se exporte. Acesta trebuie să fie un model pe care să încercăm să-l exportăm, ca să nu spun impunem. Și trebuie să avem mai multă hotărâre față de Statele Unite, pentru că nivelul um, disponibilității de negociere nu este neapărat foarte dezvoltată, ca să spun așa, această disponibilitate și aceasta se vede și în uh, procedura fast track care, la care s-a făcut referire la TPA și cred că există poziții destule de controversate în această discuție pe care le-am văzut. Eu cred de aceea că noi, din perspectiva noastră, ar trebui să clarificăm încotro vrem noi să mergem și cum vrem noi să arate un acord comercial. Și de aceea mi se pare legitim ca după un an jumate de discuții, Parlamentul să se uite mai atent și să facă un inventar și să încerce să facă un nou start, un start proaspăt, pentru ca să poată duce mai departe interesele europene și pentru a le afirma mai bine. Și când facem acesta, trebuie să avem o poziție cât mai comună, bineînțeles, în Parlament. De aceea e nevoie de ea. Vreau să evităm ca la sfârșit să avem un vot în Parlament cu 365 la 320, de exemplu. Ar trebui să încercăm să găsim o poziție comună în acest sens pentru a avea o dimensiune ofensivă europeană care să se bazeze pe valorile noastre, pe standardele noastre și să continuăm în acest fel. Și aceasta înseamnă că ar trebui să analizăm atent uh, toate amendamentele pe care le formulați dumneavoastră, după aceea să le transformăm în amendamente de compromis, toate foarte bine negociate, dar să ținem cont și de avizele din partea comisiilor care își dau avizul. Avem 14 comisii care ne vor da un aviz. Niciodată, cred, în istoria Parlamentului nu a existat <coughs> să, exist, să fie atâtea avize, atâtea rapoarte pentru aviz la un raport dintr-o comisie de fond. Pentru că aici e clar că expertiza tuturor celorlaltor comisii este esențială, pe care trebuie de asemenea să o considerăm, așa cum n-am făcut-o poate întotdeauna până acum. Termenul pentru depunerea amendamentelor, uh, pentru că știam exact că a doua dezbatere este înainte de termen, este deci așadar 26 martie la ora 12, astfel încât uh, până atunci puteți să vă exprimați opinia și noi o să continuăm uh, apoi cu ceea ce se poate face după aceea și să sperăm că o să ajungem la un raport consistent și consecvent. O să Votăm apoi în comisie pe 6 mai și la plenară probabil între 18 și 21 mai. Vă mulțumesc mult pentru contribuții și mă bucur de o discuție constructivă și pe viitor. Mulțumesc foarte mult! Coordonatorii 11.30 acum.